Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Bine ați venit la această reuniune comună a comisiilor AFET și DEVE. Înainte de a trece la ordinea de zi, aș vrea să vă informez că se uh, interpretează în toate limbile oficiale, cu excepția danezei și a maltezei. Dați-mi voie să, să vă prezint pe doamna dr. Asha Rose Migiro, care este vicesecretar general al ONU. A fost deja la noi uh, uh, de două ori, este a treia oară când vine să vorbească în fața Parlamentului nostru și o face cu ocazia lansării raportului anual asupra parteneriatului între uh, ONU și UE. Este uh, un instrument foarte util pentru colaborarea noastră uh, instituțională. Doamna doctor Migiro are un master și și-a dat și doctoratul în drept. A fost și profesor și apoi a ocupat mai multe posturi în țara sa uh, de origine, a fost ministru printre care și ministrul de afaceri externe, și apoi a acceptat acest post de secretar general adjunct, post care a fost creat în 1997 și dumneai este cea de-a treia persoană care ocupă acest post. Vreau să vă mai spun că o delegație compusă din membri din uh, comisiile DEVE și AFET va călători la uh, New York în luna noiembrie și va fi o bună ocazie pentru a continua dialogul pe care îl vom lansa astăzi aici. În plus, aș dori să adaug că este o ocazie foarte bună pentru a uh, promova relațiile dintre ONU și UE în Parlamentul nostru și pentru a întări cooperarea noastră pe uh, uh, chestiuni de interes global. Cum spuneam, este o reuniune comună pentru că aici sunt uh, membri și de la alte comisii, nu numai de la DV și AFEC, ci și de la ITRE și de la uh, FEM um, și practic toată lumea era bună, binevenită. De asemenea, este un uh, moment prielnic pentru a uh, ne bucura de faptul că, această, um, că instituțiile noastre cooperează foarte bine. Este a patra oară când un asemenea raport este publicat și, cum spuneam, este o dovadă a um, relațiilor noastre foarte strânse. Acum aș vrea să o rog pe doamna doctor Migiro să ia cuvântul și să ne facă prezentarea dumneaei și apoi colega mea, doamna Jolie, va lua și ea cuvântul și apoi vom lansa sesiunea de întrebări și răspunsuri. Pentru că trebuie să încheiem până la orele 19. Deci toată lumea ar trebui să Uh, țină cont de această limită de timp atunci când ia cuvântul. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, doamnă Migiro. Mulțumesc, doamnă Joli, președinte a Comisiei de Dezvoltare, domnule Pașcu, vicepreședinte al Comisiei AFET, stimați deputați europeni. Așa cum a spus domnul Pașcu, este a treia oară când vin la Parlamentul European de când am devenit secretar general adjunct al ONU-ului în 1997 și mă bucur de această posibilitate de a vorbi cu reprezentanții acestor uh, comisii parlamentare care se ocupă de domenii ce se încadrează în cei trei piloni, deci chestiuni de politică externă, de uh, dezvoltare, de securitate. Vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți astăzi și chiar și celor care nu sunt prezenți, tuturor celor care uh, lucrează zi de zi pe uh, aceste domenii care ne preocupă pe toți în egală măsură, că e vorba despre afaceri externe, despre egalitatea de gen, de dezvoltare, ajutorul pentru dezvoltare și așa mai departe. Organizațiile multinaționale reprezintă un cadru um, foarte bine adaptat pentru a găsi soluții la probleme globale și Uniunea Europeană a jucat deja un rol important în acest sens și și-a luat mai multe angajamente atât din punct de vedere politic și financiar care au ajutat foarte mult la rezolvarea mai multor probleme globale. Acum traversăm o criză uh, uh, fără egală măsură care a afectat foarte mult țările cele mai vulnerabile din lume. Pentru că am văzut că a scăzut foarte mult cererea de pe piață, a scăzut, au scăzut veniturile din exporturi, din turism, uh, s-au prăbușit cu cursurile monedelor și acum ne-am dat seama că uh, pierderile au fost de 251 de miliarde de dolari. De asemenea, nu trebuie să uităm impactul pe care l-au schimbările climatice și criza alimentară, mai ales în uh, continentele uh, cele mai vulnerabile, precum Africa. Au, există estimări că între 55 și 90 de milioane de persoane vor trăi sub nivelul de sărăcie până la sfârșitul anului 2009 dacă continuăm cu um, această criză iar ajutorul pentru uh, uh, sănătate, grijile sănătate și educație va scădea și mai mult și de aceea și mai multă lume va avea de suferit. Eu am um, lansat un apel pentru a nu se face reduceri în ce privește ajutoarele pentru țările în curs de dezvoltare. Criza actuală demonstrează că uh, bunurile de primă necesitate nu sunt un lux, ci o necesitate. Pentru că dacă nu continuăm cu fluxurile de investiții directe și de ajutor ca până înainte, atunci vom um, frâna și mai mult posibilitatea de a atinge obiectivele mileniului. Organizațiile Națiunilor Unite încearcă să uh, își ofere toate instrumentele de care e nevoie în timpul acestei perioade de reformă pentru a-și îndeplini obiectivele fixate. Și ne dorim să acționăm cu um, uh, organismele noastre care să fie independente și să o facem cu toată transparența și de asemenea vrem să oferim mai mult uh, comunicare și informații de mai bună calitate publicului și țărilor membre. Adunarea Generală a hotărât să creeze o singură um, entitate care să se ocupe de egalitatea de gen. Acest raport a fost lansat în anul 2007 pentru ca să putem să analizăm uh, parteneriatul uh, nostru și pentru a da mai multă coerență a acțiunilor noastre. Am încurajat opt țări pilot pentru a implementa programe cadru de reformă și ne-am dat seama că s-a accelerat ritmul schimbărilor și s-a îmbunătățit nivelul în aceste țări pilot. Un raport uh, care a fost elaborat indică anumite realizări promițătoare și mai ales în țările pilot a crescut uh, sentimentul uh, că trebuie să-și asume rolul de lider. În aceste țări pilot și alte țări în care s-au aplicat programe ale noastre, vedem mai multă coerență și programe uh, care să consolideze economiile de acolo um, se colaborează mai bine cu guvernele și se încearcă să se vorbească pe o singură voce pe probleme politice importante. Mai multe țări pilot dau de asemenea dovadă a faptului în care un cadru comun bugetar poate consolida atât transparența cât și predictibilitatea resurselor. Un mecanism de uh, uh, finanțare a ajutat la armonizarea uh, mobilizării de resurse și a redus costurile tranzacțiilor comerciale. Un sistem coordonat care reprezintă nucleul uh, de coordonare la nivel local, a devenit mult mai puternic și mai responsabil. Țările uh, pilot uh, își încep acum evaluarea, adunarea generală a solicitat secretarul general să ceară o evaluare independentă a progreselor țărilor în sistemul ONU. Uh, se lucrează la un grup de evaluare ONU, un grup de dezvoltare pentru uh, a realiza acest lucru. Uh, provocările de astăzi, domnilor și domnilor, fac ca cooperarea noastră cu Uniunea Europeană să fie mai importantă decât oricând colaborarea noastră este deja una solidă și uh, uh, exhaustivă și merge de la coordonarea unor misiuni de uh, menținere a, a păcii până la consultări pentru prevenirea unor conflicte prin uh, schimbul de cele mai bune practici, uh, gestionare, uh, formare uh, și, bineînțeles, finanțarea unor intervenții umanitare, precum și consultări în privința unor politici de dezvoltare. Uh, Ehm, astăzi eh, eu sper că această colaborare a noastră va servi la renoirea speranței într-un domeniu crucial. Eh, sprijin pentru țările care încearcă să iasă din criză și ajutorarea ieșirii eh, din situații negative create de catastrofe naturale. Ehm, pentru aceasta e vorba de alocarea unor fonduri ehm, și raportul eh, pe care l-am evocat identifică niște eh, rezultate cheie și identifică de asemenea cauza pentru care au fost posibile aceste eh, rezultate. Dintre acestea voi enumera. UE a sponsorizat intervențiile ONU pentru a consolida securitatea comunităților prin îndepărtarea minelor și protejarea oamenilor și grupurilor în situație de risc. Împreună am ajutat pe foștii combatanți și pe cei angajați indirect în conflicte să se întoarcă la o viață normală și să se reconcilieze cu propriul trecut și cu comunitățile din care fac parte. Uh, Comisia a susținut uh, așa numite plase de siguranță ONU, care să asigure hrană pentru milioane de oameni, când mecanismele tradiționale de ajutorare au dat greș. Am conlucrat pentru crearea de noi locuri de muncă ne-am concentrat pe, pe sisteme de avertizare timpurie care să crească abilitatea uh, guvernelor și comunităților să uh, combată uh, cauze de epidemii. Am promovat protecția mediului, gestionarea resurselor naturale în situații de criză care reprezintă o prioritate reală. Doamnelor și domnilor, ne-am angajat în eyes of the citizens they are there to serve în crearea de instituții noi, uh, eforturile noastre de a restabili statul de drept prin ajutorarea uh, serviciilor de securitate să se adapteze la noi uh, medii democratice sunt un bun exemplu al modului în care ONU împreună cu Comisia Europeană mm, acționează în domenii sensibile Împreună am uh, asigurat monitorizarea alegerilor și organizarea alegerilor în Afganistan și am conlucrat foarte bine în Irak pentru o perioadă de 5 ani și vreau să spun că raportul nu minimalizează dificultățile cu care uh, aceste țări care încearcă să iasă din criză se confruntă. Sprijinul internațional nu este totdeauna decisiv în a crea și a susține stabilitatea. Cu toate acestea, parteneriatul nostru a putut să îmbunătățească vieți umane și să reconstruiască speranțele oamenilor într-un viitor mai bun, chiar în cazurile în care securitatea uh, global nu s-a îmbunătățit. Raportul ilustrează de asemenea angajamentul nostru comun pentru nu doar a înlocui cele distruse, ci în a rezolva și problemele preexistente și inegalitățile preexistente. În Pakistan uh, s-a consolidat participarea uh, fetelor la școală și a unor mai bune practici la nivel comunitar, ceea ce demonstrează că crizele pot uh, oferi și șanse de a acționa diferit și de a acționa mai bine. Parteneriatul nostru e bazat pe faptul că rolul comunităților internaționale este de a sprijini actorii naționali uh, de a se ocupa uh, uh, de dezvoltarea proprie. I-am ajutat să construiască infrastructură pentru pace, uh, instituții și cunoștințe la nivel de guvern și la nivel de societate civilă. În cele din urmă, raportul reiterează concluziile unei evaluări independente efectuate în 2008 uh, sub egida Comisiei. Evaluarea a conchis că prin conlucrare cu ONU, Comisia a putut să ofere ajutor în zonele eh, dificile, eh, mai ales în situații de criză. Și a subliniat faptul că Comisia a avut de beneficiat din eh, dialogul politic privilegiat al ONU cu guvernele. Împreună am putut să ne concentrăm atenția și resursele în zonele de criză la nivel global. Doamnelor și domnilor, ONU este foarte recunoscătoare uh, Comisiei Europene pentru sprijinul acordat eforturilor noastre în mai mult de 100 de țări și acordăm cea mai mare importanță eforturilor noastre comune pentru a sprijini drepturile omului, a proteja grupurile vulnerabile, a consolida guvernarea și a investi în sănătate, educație, uh, acces la apă și acces la uh, îngrijire de sănătate. Uh, și vă rog să vă, însuci, să vă însușiți rezultatele acestui raport, dacă încă n-ați făcut-o, să sprijiniți acțiunile ONU și să vedeți cum acționează parteneriatul UE-ONU și sunt convinsă că veți putea vedea uh, rezultatele acestui uh, parteneriat consolidat și că ne, ve- ne veți putea împărtăși ideile spre o încă și mai bună acțiune. Mulțumesc pentru atenție! Merci, Migiro. Mulțumesc, doamna Migiro, pentru contribuția dumneavoastră. Acum voi da cuvântul membrilor Parlamentului care doresc să se uh, exprime. Doamna Crețu. Uh, thank you very much for uh, coming to Brussels and for this present. Mulțumesc foarte mult pentru venirea dumneavoastră la Bruxelles și pentru această prezentare. Aș dori să vă întreb Dumneavoastră ați spus în uh, prezentarea dumneavoastră că au existat foarte multe progrese înregistrate în eradicarea sărăciei. Însă întrebarea mea concretă se referă la punctul următor. În această perioadă de criză, oare avem o strategie de prioritizare a ajutorilor pe care le acordăm? și aș dori să știu dacă obiectivele de dezvoltare ale mileniului reprezintă în continuare o, uh, prioritate. Cum e posibil pentru Națiunile Unite să convingă în continuare statele membre să contribuie financiar la realizarea acestora? Apoi, am citit în CV-ul dumneavoastră că ați fost și ministru pentru egalitatea de gen și pentru uh, politica pentru copii. Și aș dori să vă întreb dacă vi se pare realist să existe un post în cadrul Națiunilor Unite care să fie special consacrat acestor chestiuni. Mulțumesc, spune doamna Jolie. Are cuvântul domnul Prodi. Grazie, președinte. <clears throat> Ringrazio la... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și doamnei Mighiro pentru uh, prezentarea făcută. Eu cred că ne aflăm <coughs> într-o perioadă de maximă importanță. Vreau să spun prin aceasta că noi asistăm la modul în care în foarte multe domenii ne confruntăm cu nevoia existenței unui soi de guvern la nivel mondial și se impune și o reformă la nivelul Națiunilor Unite care să meargă în această direcție și în deosebi, mă refer la necesitatea absolută de a se ajunge la un acord în uh, zona emisiilor de gaz cu efect de seră uh, și sigur va, uh, mă refer la Copenhaga și dacă se ajunge la un astfel de acord acesta va fi un acord la nivel global ceea ce înseamnă că va avea loc o recunoaștere a stării de interdependență între țările noastre și recunoașterea existenței unei nevoi de a gestiona în comun acest domeniu. Adică începutul existenței unui nou guvern la nivel mondial. Așadar, e important, acest, e importantă existența acestei legături cu Uniunea Europeană, pentru că, întrucâtva, Uniunea Europeană este în sine un experiment a unei forme de guvern supranațional. Și cred că acest lucru poate fi important în vederea unei evoluții, unei transformări a Națiunilor Unite și un rol autoritar sau mai autoritar la nivel mondial. Reformă care ar putea să însemne și o mai mare capacitate de control democratic uh, a Națiunilor Unite și o mai mare capacitate a popoarelor de a participa, nu doar a statelor. De, uh, mă bucur uh, și felicit această colaborare însă subliniez necesitatea aceasta a unei evoluții a colaborării noastre spre o organizare internațională care să ne permită să facem pași înainte în colaborarea și încrederea reciprocă între noi. Mulțumesc! Monsieur Kaisel Dörfer, vous avez la parole. Are cuvântul acum domnul Kaiseldorfer. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc doamnei Migiro pentru prezentarea sa. Știu că colaborarea între Uniunea Europeană și Națiunile Unite funcționează bine. Am avut ocazia să-mi dau seama de acest lucru și asta în mai multe țări, spre exemplu în Angola, în țările din America Latină, în Timor. Însă, ceea ce mă interesează pe mine acum este să știu cum anume vedeți dumneavoastră evoluția acestei colaborări cu diferitele țări din Uniunea Europeană care au propriile lor politici de dezvoltare. Și de multe ori poziția lor națională nu este suficient de coordonată cu poziția oficială a Uniunii Europene. Apoi, cum evaluați dumneavoastră activitățile altor state care nu fac parte din Uniunea Europeană, dar care sunt implicate în ajutor pentru dezvoltare? Am fost observator în Timor și am văzut că exista observatori și uh, uh, veniți din lumea întreagă, însă nu exista o veritabilă coordonare a tuturor ajutoarelor care au fost trimise. Și acești reprezentanți nu colaborau între ei. Cum anume va ar trebui să ne organizăm mai bine pe viitor împreună cu Comisia în acest sens? Mulțumesc, spune doamna președinte, are cuvântul domnul Salafranca. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori să o salut pe doamna Migiro pentru prezentarea sa în fața Parlamentului. Aici sunt în sală, mă vedeți? este un lucru deosebit de important și uh, contactele care există între Secretariatul Națiunilor Unite și Parlamentul nostru trebuie să se dezvolte în mod susținut, în așa fel încât uh, vizita dumneavoastră astăzi face parte din uh, această evoluție. Raportul dumneavoastră este foarte detaliat, este foarte bun, explică foarte clar colaborarea care a existat între statele membre ale Uniunii Europene și Europeană pe ansamblu cu Națiunile Unite. Uh, ne dăm seama foarte clar care este contribuția țărilor uh, membre ale Uniunii Europene uh, la acțiunile întreprinse în comun. Și, așa cum uh, spunea și oratorul precedent, eu, în calitate de șef al misiunii de observator pentru diferite alegeri în diferite țări și membru al delegațiilor Uniunea Europeană pentru Afganistan, am avut ocazia să merg pe teren și știu că există o cooperare între Națiunile Unite, o cooperare concretă între Națiunile Unite și uh, Uniunea Europeană, însă dincolo de acest cadru de colaborare, dincolo de aceste proiecte concrete, aș dori să profit de ocazie pentru a vă adresa o întrebare. Dumneavoastră aveți o traiectorie profesională internațională și aș vrea să ne spuneți în care sunt statele care au dificultăți cu privire la reforma Națiunilor Unite. Știm că au existat schimbări din momentul în care a fost create Națiunile Unite și până în prezent. Văd că acum sunt 190 și ceva de țări care sunt membre din Națiunile Unite și cred că au existat transformări substanțiale în ceea ce privește natura și vocația acestui uh, organism internațional. În acest sens, aș dori să știu cum anume acest proiect de reformă se va putea dezvolta pe viitor, reforma Consiliului de Securitate și adunării generale pe ansamblu. Cred că există anumite circumstanțe în care au apărut uh, Națiunile Unite, există acest drept de veto al membrilor din Consiliul de Securitate, care la un moment dat, în anumite circumstanțe, se justifica. Uh, Însă aș dori să știu în momentul de față cum anume se derulează lucrările pe care le-ați uh, lansat deja în vederea acestei reforme. Pentru că dumneavoastră ați, ați evocat principiul unui multilateralism eficient. Și aș dori să știu uh, cum anume aceste lucruri se pot transforma într-o stare de fapt concretă. Dacă ați putea să ne dați câteva detalii despre modul în care vedeți dumneavoastră acest lucru. Și asta având în vedere că aveți un post deosebit de important, vice-secretar uh, general al Națiunilor Unite. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna Eva Jolie. Poate că acum doamna uh, Migiro ar putea să răspundă la aceste întrebări înainte de a trece la o altă rundă de întrebări-răspunsuri. Uh, thank you very much. Uh, I would also like to... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc tuturor membrilor care uh, au luat cuvântul. În ceea ce privește prima întrebare, Ehm, poate că am pierdut o parte din cauza faptului că a trebuit să-mi caut căștile, să le fixez pe canalul de engleză, însă colegul meu mi-a atras atenția asupra faptului că prima întrebare se refera la faptul următor. Care sunt instrumentele de care dispune Națiunile Unite pentru a convinge statele membre să își îndeplinească angajamentele luate? Ce pot să vă spun este că secretarul general a avut ocazia să interacționeze cu reprezentanții comunității internaționale, spre exemplu în cadrul uh, summitului G20 și a încercat de fiecare dată să atragă atenția asupra faptului că aceste ajutoare, aceste angajamente sunt deosebit de importante pentru că sunt principalele surse pe care le avem la dispoziție pentru a le uh, înmâna țărilor în curs de dezvoltare. Apoi, de asemenea, aceste fonduri trebuie să servească de asemenea la în realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și am reușit să observăm anumite tendințe pozitive în acest sens. Bineînțeles, vom continua în, acest, în această direcție. Noi știm că, în momentul de față, traversăm cu toți o perioadă de criză financiară, criză economică, însă avem convingerea că nu putem ieși din criză dacă nu vom susține dezvoltarea, dacă nu vom susține cei trei piloni ai Națiunilor Unite. Acum, în ceea ce privește cuvintele dumneavoastră la fi, în finalul intervenției. E adevărat că secretarul general acordă o atenție deosebită um, faptului următor, și anume de a acorda posturi importante, posturi de decizie femeilor. Numărul femeilor a crescut. Avem uh, nouă femei în plus în posturi de decizie și de multe ori acestea sunt pentru prima dată într-un astfel de post. Avem uh, ajutorul uh, umanitar, deci un post care este ocupat de o femeie în ceea ce privește ajutorul uh, umanitar. Avem pe uh, doamna Margaret Loy, care este reprezentantul special al Națiunilor Unite în Liberia și așa mai departe. După cum vedeți, a existat o creștere a numărului de femei în posturi importante și tendința va continua. Secretarul general ne-a asigurat de acest lucru vom avea cu siguranță un reprezentant în ceea ce privește uh, egalitatea de gen. Bineînțeles, acest lucru a fost întărit și prin rezoluția care a fost adoptată și anume în care se cere secretarului general de a lansa acest, uh, această tendință și de a uh, cere statelor membre să acorde mai multă atenție acestei chestiuni de egalitate de gen. Apoi, a doua întrebare se referea la guvernanța mondială, globală și, într-adevăr, sunt de acord cu domnul deputat. Într-adevăr, e nevoie de o guvernanță la nivel global care să poată duce la îndeplinirea obiectivelor pe care noi ni le-am fixat. După cum știți, există o reformă în, Națiunilor, în sânul Națiunilor Unite și referindu-mă la acest punct, poate că aș putea să mă refer în același timp și la o altă intervenție din partea unui alt deputat care se refera la reformă din Națiunile Unite. Statele membre, prin intermediul grupurilor de lucru, discută această chestiune a reformei Națiunilor Unite. is made in that regard are member states talking of... S-au făcut progrese, state membre, există state membre care se referă la extinderea Consiliului de Securitate fără a schimba sistemul actual de veto. Se solicită și de extinderea dreptului de veto, dar asta rămâne la latitudinea statelor membre până la urmă. Dar în zonele în care uh, poate acționa secretarul general, am întreprins o reformă care să ne permită o armonizare a contractelor și prin care personalul nostru uh, să se bucure de condiții relativ similare. Am conlucrat pentru a rezolva problema schimbărilor climatice prin sistemul ONU, pentru că am descoperit că în acest mod vom putea să uh, ne confruntăm împreună cu aceste provocări și am, uh, ne-am bucurat de succes, astfel încât am ajuns la punctul în care a, se dă dovadă de mai multă voință politică în ceea ce privește schimbarea, combaterea schimbărilor climatice. Dar sigur că rămâne un fapt că trebuie să conlucrăm încă și mai bine spre un uh, acord uh, pentru o gestionare globală a combaterii schimbărilor climatice. Știm că Uniunea Europeană a conlucrat foarte bine cu noi. Sunt state care s-au angajat în a-și reduce emisiile. Lucru foarte important, însă problema ajustării va fi de asemenea una critică pentru ajungerea la un acord. S-a mai pus aici o întrebare legată de cooperarea cu statele membre la nivel individual, dacă am înțeles eu bine. În în cadrul cooperării uh, ONU-UE noi putem acționa, însă uh, devine foarte clar că există ocazia de a ne bucura încă și de mai multe beneficii de, uh, din această coordonare în o redirecționare a resurselor spre zone de cooperare în, în acțiunea noastră în comun, care am văzut că deja a dat rezultate, însă da, colegul meu îmi reamintește și îi mulțumesc că dispunem de asemenea de codul de conduită a uh, Uniunii Europene și e vorba de o diviziune a muncii, un, uh, un pas important inițiat de Uniunea Europeană și Comisia Europeană, dar trebuie să facem uh, alte progrese pentru a defini rolul jucat de fiecare și modul în care putem să înființăm programe care să aibă mai mult impact în ce privește resursele, dar și în ce privește coordonarea și uh, identificarea unor zone specifice, prioritare. O altă întrebare s-a referit la uh, reforma uh, ONU, deci în afară de Consiliul de Securitate la care m-am referit. Până acum am reușit, după cum spuneam, să consolidăm activitatea secretariatului Uh, într-o <laughs> mai bună, pentru o mai bună armonizare o, și încercăm să stabilim un mecanism de responsabilitate care să ne conferă mai multe transparență activității și uh, statele membre vor fi făcute mai responsabile și mai ales pentru uh, modul în care se folosesc resursele uh, și modul în care se gestionează fondurile de care dispunem. La nivel politic, Departamentul uh, uh pentru Politică a, și-a consolidat activitatea pentru a ne asigura că nu uh, rezolvăm doar uh, situațiile post-criză, ci să ne consolidăm și instituțiile pentru a preveni apariția de noi conflicte. De asemenea, lucrăm în a rezolva problemele legate de securitatea aprovizionării, deci cu hrană uh, și problemele, cazurile de foamete și catastrofe naturale și să ajungem la ceea ce acum este numit noul multilateralism, astfel încât ONU să joace rolul central în acțiunea la nivel global. Mulțumesc! Multe alte persoane au cerut cuvântul, deci va trebui să limităm uh, timpul alocat la maxim un minut. Acum domnul Tene, care cuvântul. Mulțumesc, doamnă <clears throat> președintă, doamnă Migiro. Noi am vrea să nu mai existe acest uh, climat de uh, imposibilitate de a pedepsi pe dictator, dar știm că asta este o iluzie și uh, de multe ori trebuie să scap de aceste imunități de care ei se bucură pentru a putea aduce în fața tribunalelor internaționale. Și mă gândesc, de exemplu, la președintele Bashir din Sudan, care a făcut obiectul unei rezoluții a Consiliului de Securitate ONU, însă, deocamdată, e imposibil să pui în practică hotărârea Consiliului de Securitate al ONU, pentru că el e, nu poate să fie prins sau adus cu forță. Acum am putea să facem asta fără să creăm probleme guvernului din Sudan. Doamna Andrichene, acum. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă secretar general adjunct, vă rog frumos să faceți un comentariu asupra unei chestiuni foarte delicate, respectiv cu eforturile noastre comune din Georgia, eforturile de reconstruire după conflict. a fost din cauza vetoului pe care l-a pus Rusia în timpul Consiliului de Securitate ONU, că nu mai fost, nu, din această cauză nu au mai fost continuate misiunile în Georgia? De asemenea, vreau să știu ce credeți dumneavoastră despre faptul că Rusia a recunoscut independența celor două provincii, Osetia și Abhazia. Și dacă ați putea să spuneți, considerați că um, angajamentul nostru comun în Georgia a fost un eșec sau nu? Și apoi, cu privire la Kosovo, care sunt metod, uh, care sunt motivele pentru situația la care s-a ajuns? Ce învățăminte putem trage din ce s-a întâmplat pentru ca să nu se mai repete pe viitor? Acum are cuvântul domnul Guerrero. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Mighiro, în aceste momente, îndeplinirea obiectivelor mileniului sunt puse sub semnul întrebării și asta din cauza crizei. Dar, din punct de vedere politic, ne aflăm într-un scenariu foarte favorabil multilateralismului și întăririi rolului Națiunilor Unite. După cum s-a văzut recent, uh, în ceea ce privește, spre exemplu, summitul consacrat schimbărilor climatice sau ședința Consiliului de Securitate. Uh, eu aș dori să vă întreb, oare nu cumva este momentul potrivit tocmai pentru a, de a profita de, acest, de această conjunctură pentru a întări Națiunile Unite și ca anul viitor, în momentul în care vom analiza obiectivele mileniului, să avem acel impuls politic important necesar pentru a continua cu agenda noastră. Pentru că ne-au mai rămas, să zicem, 10 ani până aceste, aceste obiective au fost fixate pe 10 ani și ne-au rămas doar 5 ani la dispoziție pentru a eradica sărăcia în lume. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Matera. Grazie Presidente, colleghi tutti, madami. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi, doamna Mighero. Astăzi nu doresc să vă adresez oggi. Io sono la... O întrebare, ci doar să vă mulțumesc că sunteți astăzi aici. Eu sunt uh, vicepreședinta Comisiei FEM pentru drepturile uh, femeilor și egalitatea de sexe și reprezint Italia. În primul rând, uh, sunt onorată să fac cunoștința unei femei care simbolizează progresul african și progresele protecției drepturilor omului și ale femeii, îndeosebi în Africa all nice things. You only said nice things. Yeah. <laughs> okay. All the right things are said. I repeat everything? Okay. Ok. Allora, presidente, colleghi... Da, uh, repet, pentru că se pare că au fost probleme de interpretare. Uh, intervengo non... Intervin aici nu ca să vă adresez o întrebare, ci doar pentru a vă mulțumi că vă aflați astăzi aici. Sunt vicepreședinta Comisiei FEM pentru drepturile femeilor și egalitatea de uh, sexe Uh, grupul PPE și reprezint Italia și în primul rând spun că sunt onorată că vă cunosc pe dumneavoastră, o femeie care simbolizează uh, progresele din Africa și protecția drepturilor omului și mai ales a femeilor în Africa. Astăzi sunteți aici în calitate de uh, adjunct al secretarului general al ONU și jucați un rol de frunte pentru că comunitatea internațională vă recunoaște uh, meritele în protejarea drepturilor femeilor și copiilor, mai ales în Africa. Uh, CV-ul dumneavoastră, doamnă, uh, este grăitor. Uh, și uh, vorbește despre rolul foarte important pe care l-a jucat dumneavoastră în comunitatea internațională. Uh, în ziua de 9 septembrie, cu ocazia primei conferințe internaționale în ce privește uh, combaterea violenței contra femeilor, unde dumneavoastră și doamna ministru Carfania din Italia ați jucat un rol foarte important la primul G8 al femeilor, și eu, în calitate de vicepreședinte a Comisiei FEM și în calitate de eurodeputat uh, din partea Italiei, am avut plăcerea și onoarea să uh, demonstrez colegilor mei uh, solidaritatea Uniunii Europene cu femeile care cad victima abuzurilor și violențelor. Cu acea ocazie, eu am reamintit uh, vorbitoarea este întreruptă, da, și spune, vreau doar să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru rolul pe care îl veți juca în continuare, sunt convinsă. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea despre jurisdicția, competența universală de jurisdicție și dacă am reușit să facem progrese în ce privește uh, nepedepsirea uh, dictatorilor. Eu cred că Tribunalul Penal Internațional este o adevărată realizare în sine și mai multe țări au semnat carta de creare a Tribunalului Penal Internațional și s-au angajat să coopereze cu um, acest organism. Dar, din nefericire, o chestiune precum cea a președintelui Sudanului încă nu a putut fi rezolvată pentru că încă nu s-a deplasat în vreo țară care a semnat um, um, Carta de creare a Tribunalului Penal Internațional dar noi vrem să colaborăm cu organele uh, regionale. Știm că tribuna, tribunalul uh, um, penal pentru crimele din timpul genocidului din Rwanda ar fi de asemenea o altă, uh, un alt loc unde președintele sudanez ar putea să fie judecat. Deci facem eforturi în continuare pentru a încerca să punem în aplicare această hotărâre în ce privește pe președintele sudanez, iar secretarul general a lansat apelul Sudanului pentru a-i convinge să coopereze și de asemenea am cerut și Uniunii Africane să ia măsuri, dar să știm că vom continua să ne concentrăm asupra acestui chestiuni a nepedepsirii um, Uh, dictatorilor. În ce privește Georgia, cooperarea între ONU și UE, eu nu cred că uh, programele noastre comune acolo au fost un eșec. Noi credem că toate părțile implicate au de fapt o obligație să facă uh, ce trebuie să facă ce, mm, pentru a se asigura că uh, pacea și stabilitatea sunt durabile în această țară. E clar însă că ne îndreptăm spre un moment critic în ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Au mai rămas foarte puțin timp până în anul 2010 și secretarul general deja a spus că dorește să existe o evaluare a programelor implementate până acum a acțiunilor întreprinse și de a vedea dacă majoritatea um, țărilor um, um, interesate au putut sau nu să atingă toate obiectivele sau măcar o parte dintre ele. Și eu însă Uh, uh, lansez un apel uh, deputaților prezenți aici pentru ca și ei să exerciteze presiuni asupra țărilor membre ale Uniunii Europene, astfel încât acestea să-și respecte promisiunile în ce privește contribuțiile pentru um, îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Trebuie să continuăm să cooperăm pentru ca să nu existe numai una sau câteva femei uh, în prima um, linie de bătaie, ci din ce în ce mai multe femei. Și cooperarea, parteneriatul între UE și ONU ne oferă această uh, posibilitate de a da mai multe posturi de răspundere femeilor. De asemenea, uh, invit pe toți eurodeputați să vină să ne viziteze și uh, vom fi bucuroși să le uh, vorbim în detaliu despre toate subiectele care interesează. Doamna președintă Jolie, mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Pledir. Proton, στις συνθήκες της Mulțumesc, uh, doamnă vicepreședinte, pentru prezența noastră aici. Vreau să vă întreb, în legătură cu criza economică actuală, având în vedere că probabil că multe state nu reușesc să-și îndeplinească obiectivele, obligațiile internaționale, uh, în, în domeniul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Există studii ale ONU prin care se încearcă eventual ajutorarea acestor uh, state Uh, inclusiv în ceea ce privește blocarea fluxurilor migratorii care se îndreaptă spre Europa. Apoi, în ce privește Afganistanul, sunteți uh, la curent cu ce s-a întâmplat după ultimele alegeri. V-ați referit la rolul jucat de femei, lucru foarte pozitiv, dar aș vrea să întreb care sunt acțiunile specifice ale ONU împotriva unor legi uh, absolut scandaloase din Afganistan, prin care se încalcă demnitatea femeilor și prin care se permitea soțului, de exemplu, să uh, uh, uh, împiedice inclusiv libera circulație a femeilor și tot felul de alte drepturi uh, și vă întreb ce ați făcut în acest sens. Are cuvântul domnul Șuntis acum. Da, mulțumesc. Aș dori să-mi exprim aprecierea față de prezența dumneavoastră aici, doamnă vreau să vă mulțumesc pentru vizita efectuată și vreau să spun că având în vedere că problemele uh, cu care ne confruntăm au un caracter global, e fundamental ca ONU să joace un rol de frunte, după cum ați și spus. Uh, întrebarea ar fi următoarea. Uniunea Europeană, din punct de vedere politic, uh, se află angajată pe această cale, deci încercarea de a consolida rolul politic al Națiunilor Unite. Există uh, întrevederi foarte sensibile, foarte dificile de exemplu, acum avem uh, la, în decembrie va fi Copenhaga, apoi în martie ne vom ocupa cu problema armamentului la nivel global, dar vă întreb, oare putem fi siguri că vom obține vreun rezultat pozitiv? Apoi, la nivel internațional, oare se prevede aplicarea unor măsuri pentru a ne ocupa Να το τελειώσω de, de, de toate aceste probleme, dar uh, a fost întrerupt oratorul de uh, doamna președintă. Uh, îmi pare rău, n-ați putut să gestionați acest timp de un minut. Are cuvântul domnul Deva acum. Eu aș vrea să vă pun o întrebare despre Peter Goldbrecht, care este reprezentantul special al ONU în Afganistan. El a publicat un raport în care a spus că alegerile au fost fraudulase și că nimic nu era conform uh, regulilor unor alegeri democratice și libere, dar știu că secretarul general Ban Ki-moon nu a dorit să se facă publicitate prea multă în jurul acestui raport. Și atunci dacă alegerile au fost o fraudă, ce sens are să mai punem în pericol viețile soldaților englezi și americani care sunt la fața locului? Deci vreau să faceți o comentare asupra acestui lucru. La Ultima întrebare, domnul Van Orden. Uh, thank you very much, uh, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă doctor. Eu vreau să revin la chestiunea cu privire la dictatori, la tirani. Dumneavoastră ați fost deja ministru de afaceri externe și sunteți foarte la curent cu, cu situația din Africa. Sâmbătă am luat parte la o manifestare care a avut loc la Londra în fața ambasadei din Zimbabwe și ei au semnat o petiție cerând um, Organizației Statelor din Africa de Sud să ia măsuri împotriva uh, lui uh, Mugabe. De deci ce este atât de greu să reușim să rezolvăm uh, uh, situații precum cele care îl privesc pe Zimbabwe și de ce țările vecine nu vor să sprijine poporul din Zimbabwe ca să scape de acest tiran? Merci. Je donne maintenant la parole. Mulțumesc. Are acum cuvântul comisia reprezentată de către directorul general EDCO. Thank you very much, Madam Chair, and thanks for giving us the opportunity. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru această posibilitate de a spune câteva cuvinte. Doamna Migiro a fost primită de doi comisari, uh, Ferreira Waldner și Gerald de Gucht. Vă mulțumesc pentru faptul că ați făcut această călătorie până la Bruxelles pentru a prezenta acest raport despre parteneriatul care există între Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Într-adevăr, această cooperare este importantă, este importantă și din punct de vedere al uh, sumelor financiare angajate. În 2008 au fost peste 600 de milioane pentru dezvoltare și 400 de milioane pentru ajutorul de urgență. În plus de aceasta, noi avem valori comune care merg mai departe de finanțare. Avem o muncă cu caracter politic, care nu, poate nu întotdeauna dă rezultate concrete, dar care este totuși foarte importantă. Și ne putem referi la aspecte precum schimbările climatice, guvernanță, egalitate de gen Uh, noi ne dorim să transmitem un mesaj puternic și acesta o putem face împreună. Ne bucurăm de uh, acest al patrulea raport care este unul foarte ambițios și care uh, subliniază că trebuie să găsim soluții pentru a ieși din perioada de criză. Bineînțeles, noi uh, Uh, avem o comunicare foarte bună, uh, cel puțin este uh, extrem de apreciată din partea Comisiei și avem un parteneriat foarte strâns cu Națiunea Unite raportul acesta acordă o importanță deosebită politicilor noastre comune. În anii trecuți au avut loc evaluări independente care au demonstrat că uh, expertiza și know-how-ul din partea Națiunilor Unite este deosebit de important, mai ales în gestionarea situațiilor de criză. Pentru că găsim în interiorul uh, Națiunilor Unite un multilateralism care ne permite să implicăm diferiți actori uh, ce pot conlucra pentru prevenirea situațiilor de criză, pentru reconstruirea societăților care au fost distruse, pentru a preveni uh, conflicte pe viitor, etc. Raportul arată în mod clar că putem realiza mult mai multe având acest parteneriat decât lucrând separat. Și ne putem bizui pe expertiza noastră reciprocă pentru a realiza aceste valori. Și de multe ori am avut discuții aprinse pe această temă. Am uh, insistat foarte mult în integrarea un, acestei abordări pentru țările în curs de dezvoltare pentru a-i ajuta pe fermieri și asta în lumea întreagă. E o dimensiune care trebuie inclusă în colaborarea noastră pe viitor. Și, în final, s-a ajuns la concluzia că, într-adevăr, această abordare integrată pe fiecare țară este una valoroasă și a fost uh, încurajată, de asemenea, atât de Națiunile Unite cât și de către Comisie. Acest lucru a fost, de asemenea, facilitat de uh, Uh, trimiterea unui reprezentant din partea Comisiei și un reprezentant din partea Națiunilor Unite de fiecare dată cât a fost nevoie de o intervenție diplomatică, spre exemplu în Myanmar. Există această formă de cooperare care se poate instaura de cât ori e nevoie în situații precum ar fi Irak, Sudan și așa mai departe, Georgia și așa mai departe. Este un succes pe, un model pentru comunicarea noastră dinamică, pentru parteneriatul nostru uh, exhaustiv și acest lucru ne-a permis să elaborăm acest document care este un adevărat manifesto în ceea ce privește ideile noastre și dorința noastră de colaborare. Merge dincolo de pur și simplu ideea unui raport, ci e un proiect de colaborare și demonstrează într-un mod foarte concret, prin foarte multe exemple, cum anume fondurile noastre comunitare au pus tot permite reconstruirea unei societăți normale și uh, oferirea unor noi speranțe de viitor uh, anumitor populații. Noi știm unde, când și cum trebuie să conlucrăm împreună și menținem deschise toate posibilitățile de conlucrare. E adevărat că în trecut nu întotdeauna a fost clar de ce Comisia Europeană a ales Națiunea Unite ca un partener privilegiat. Și de, am reușit să atragem atenția asupra anumitor puncte care figurează în raportul de evaluare și care explică clar de ce ne dorim această conlucrare. Așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm în continuare, să exploatăm potențialul nostru și am demonstrat deja în trecut că am reușit să facem față situațiilor, spre exemplu, post-criză. În momentul în care capacitățile respective în țara respectivă nu sunt suficiente, am reușit să uh, aplicăm principii de întrajutorare în cazuri de urgență care au fost eficiente. Acum, în ceea ce privește procentul din uh, PIB care poate fi acordat pentru uh, finanțarea ajutorului uh, pentru țările în curs de dezvoltare, sper că statele membre își vor respecta angajamentele pe care și le-au luat. Și trebuie acest lucru să fie reamintit tuturor donatorilor. Iar în final, aș dori să exprim interesul pe care îl manifestă Comisia față de numirea unui secretar general pe chestiuni de egalitate de gen în cadrul Națiunilor Unite. Noi suntem convinși că această numire poate interveni rapid și suntem convinși că această persoană va avea competențele suficiente pentru a asuma acest post, pentru a mobiliza toate forțele uh, pentru a contribui la egalitatea de gen. Vă mulțumesc pentru atenție. Madame la secretar general. Doamna secretar general adjunct, aveți cuvântul pentru a răspunde la ultimele întrebări. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Întrebarea cu privire la criza economică și la faptul că multe țări nu pot să mai beneficieze de ajutorul pentru dezvoltare. Însă, această criză a arătat că e foarte ușor să mobilizezi fonduri în timp scurt. Dacă cineva analizează sumele enorme care au fost mobilizate pentru pachetele de uh, ajutorare a băncilor, atunci ne dăm seama că dacă uh, țările doresc să uh, își respecte angajamentele, pot să o facă. Secretarul General Ban Ki-moon a insistat tot timpul spunând că uh, Există țări care duc politicile um, adecvate și acum, mai mult ca niciodată, ar trebui să putem să ajutăm acele țări să iasă din sărăcie, să scape de ea. Dar în cazul în care țările care au făcut promisiuni nu le respectă și din potrivă uh, opresc sau reduc um, ajutorul, atunci vom retrimite milioane de oameni înapoi în era în um, sărăciei lucii. Apoi, în ce privește uh, Afganistanul și legile din Afganistan, acele legi au fost condamnate cu tărie de secretarul general, uh, a spus clar că nu se poate tolera una, o asemenea manieră de a trata femeile și noi încercăm să facem ce putem pentru a ajuta această țară, ca, pentru ca ea să aibă instituții care să respecte drepturile omului în general, drepturile femeilor și uh, să permită existența unei bune guvernanțe și uh, um, a egalității între cetățeni. ONU are un rol politic important și de prevenirea conflictelor și de menținere a păcii, dar, de asemenea, putem să ne jucăm rolul și ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice, lupta împotriva corupției. De exemplu, așa cum uh, spunea uh, la un moment dat și doamna uh, președintă, uh, foarte multe țări trebuie să se lupte cu acest flagel al corupției și dacă ar putea să scape de el, cu siguranță că s-ar dezvolta mult mai repede și țin să mulțumesc încă o dată pentru aceste declarații. Apoi, în ce privește uh, înaltul reprezentant al uh, ONU și raportul său asupra fraudei, uh, fraudelor din timpul alegerilor electorale din Afganistan. Da, acest raport a fost adus la cunoștința secretarului general și acum întrebarea care se pune este care este rolul pe care trebuie să-l joace ONU la fața locului. Noi trebuie să furnizăm um, uh, ajutor tehnic, dar noi nu putem și să dăm ajutor tehnic și să fim un uh, observator neutru al alegerilor. Și de aceea s-a spus că în interesul misiunii uh, a trebuit să uh, îl rechemăm pe domnul Goldbrecht. Deci asta, domnul Goldbrecht n-a fost luat din Afganistan pentru că s-a dorit acoperirea raportului dumnealui, trecerea lui sub tăcere, ci din cu totul alte motive. Știți foarte bine că ONU este ultimul loc de pe pământ unde sunt uh, acceptați tiranii. Anul trecut eu însă l-am reprezentat pe secretarul pe secretarul general la uh, reuniunea Uniunii Africane, în care am spus foarte clar că trebuie să se ia măsuri împotriva acestor tirani. Uniunea Africană a fost cât să nu e de fapt nicio măsură, dar uh, au trebuit să facă față uh, presiunilor exercitate de către comunitatea internațională. Și dacă Comisia Europeană și ONU vor continua să exerciteze această presiune și să ceară respectarea principiilor fundamentale de drept și a drepturilor omului, sunt comisă că acești tirani până la urmă vor ajunge în fața justiției. Apoi, în ce privește declarația domnului director Uh, general al um, um, Direcției pentru Ajutor de Dezvoltare, nu pot decât să-i spun că ușa noastră rămâne de timpul de și sperăm că această uh, cooperare să devină din ce în ce mai strânsă. Migiro, Mulțumim, doamne Migiro, pentru interesul și pasiunea de care dă dovadă pentru uh, chestiunile abordate în acest raport și pentru interesul față de Parlamentul European și cred că acest interes a fost uh, dovedit cu vârf și îndesat prin raportul prezentat, dar și prin răspunsurile la discuții uh, la întrebările de aici. Și s-a dovedit de asemenea că cooperarea dintre noi și uh, Națiunile Unite este mai necesară ca niciodată, pentru că ne vom confrunta cu provocări foarte grave și mi s-a spus aici că criza financiară costă, Africii, costă Africa 261 de miliarde de dolari, adică de 2,6 ori mai mult decât uh, suma globală acordată ajută, ajutorului pentru dezvoltare. Deci, iată ce provocări importante ne așteaptă. Uh, sunt miliarde de oameni care suferă de foame, ne confruntăm cu schimbările climatice, există nevoia de a crea noi strategii și să alocăm noi resurse și atunci cooperarea noastră este mai necesară decât niciodată. Mulțumim din inimă doamnei uh, vicesecretar general și mulțumim de asemenea uh, membrilor Parlamentului care au participat la discuția de astăzi. Și cu aceasta declară închisă reuniunea noastră. Mulțumesc!